colegilor să facă explicațiile de vot. Începem cu raportul Hate. Primul pe lista mea este doamna Ove. She doesn't seem to have a microphone. No, no, no we We, seem to have a problem with Mrs. Ovis. Se pare că e o problemă cu microfonul doamnei Ovir. Vă rog să reîncepeți. Nyt, ja, nyt on korras. Eh, da. Acum cred că microfonul funcționează. Mulțumesc frumos. Protecția consumatorului în Uniunea Europeană este o politică care s-a modificat mult în ultimii ani. S-a dezvoltat foarte repede comerțul electronic și astfel au apărut Uh, forme de comerț transfrontalier. Prin urmare, protecția consumatorului este cu atât mai importantă uh, atunci când uh, suntem în cadrul unor tranzacții transfrontaliere. Salut faptul că acum va exista mai multă flexibilitate în politica de protecție a consumatorului și sunt în favoarea raportului și amendamentelor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Balsitis acum Thank you, eh, Mr. Chairman. Mulțumesc, doamnă președintă. Dragi colegi, eu am votat pentru acest raport, deoarece o politică de protecție a consumatorului eficientă este indispensabilă pentru buna eh, funcționare a pieței interne. Avem nevoie de o înaltă protecție a consumatorului, eh, pentru că deocamdată lucrurile nu se întâmplă așa. Știm că există legile necesare, dar ele nu sunt bine aplicate în statele membre și consumatorii noștri nu se simt în siguranță pentru că ei de multe ori nu cunosc regulile, nu-și cunosc drepturile sau nu um, au dreptul la compensații. Aceste mecanisme nu funcționează așa cum ar trebui. Comisia trebuie să se asigure că statele membre aplică cum trebuie directivele și că cetățenii sunt informați în legătură cu drepturile lor și că pot să și le exercite în practică. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la raportul Bușoi. Domnul Uspachic acum are cuvântul. I'm sorry, your microphone doesn't. Ah, yeah, okay. Please. Uh, thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. Doamnă președintă, dragi colegi, am uh, sprijinit această inițiativă foarte bună și mi-a plăcut foarte mult ideea întăririi rețelei Solvit și uh, extindere evantaiului um, său de activități. Trebuie să ne asigurăm că mijloacele de informare naționale fac publicitate pentru Solvit și, de asemenea, furnizează informații despre felul în care funcționează această rețea. Pot să vă spun că încă nu există standarde egale peste tot, nu toată lumea este tratată la fel și de multe ori pentru aceleași încălcări avem sancțiuni diferite în funcție de statul membru despre care este vorba. Președintă, vă rog frumos, dragi colegi, să părăsiți sala în liniște ca să putem să continuăm explicațiile de ved. Acum domnul Antonioti. Grazie. Mulțumesc, doamnă președinte. Am votat în favoarea raportului Bușoi pentru că consider că serviciul oferit de Solvit este fundamental din punctul de vedere al raportului clar și transparent între instituții, cetățeni și întreprinderi, care trebuie să fie la baza Uniunii Europene. Solvit a demonstrat că este un instrument util pentru a rezolva problemele cetățenilor și ale întreprinderilor care doresc uh, să profite pe deplin de posibilitățile oferite de piața internă. Multe țări ale Uniunii Europene încă au în legislațiile naționale bariere care trebuie îndepărtate. De aceea trebuie sprijinită alocarea unor fonduri suplimentare, recrutarea personalului uh, specializat și îmbunătățirea vizibilității acestui serviciu și la nivelul entităților locale, unde el poate fi foarte util. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Could you please have your conversations outside of the chamber so that people can make their explanations of vote? Thank you. Vă rog să veți discuta, discuțiile afară din sală. Are cuvântul acum doamna Roitova, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. În calitate de raportor din umbră, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru faptul că au votat, votat în mare majoritate în favoarea acestui uh, raport solvit. Astfel, Comisia Europeană va trebui să ia recomandarea noastră foarte în serios. Cetățenii și întreprinzătorii trebuie să fie bine informați. Comisia sper că ne va propune, ne va pregăti pentru anul viitor uh, un raport care să răspundă așteptărilor noastre legătură cu rezultatele acestei activități. Îmi pare rău, spune doamna președinte, am greșit. Trecem la raportul de Brun și primul vorbitor de pe lista mea este domnul Kalinowski. Pani przewodnicząca, chciałbym... Doamnă președinte, aș dori să să-mi explic uh, votul în legătură cu raportul de Brân. Doresc să mulțumesc doamnei de Brân pentru documentul propus. Exigențele în legătură cu transportul animalelor nu uh, se referă doar la drepturile animalelor, ci și la cele ale oamenilor și protecția acestora. Trebuie să luptăm împotriva uh, Uh, turbării în Uniunea Europeană. Bineînțeles, trebuie să facilităm transportul animalelor domestice în Uniunea Europeană, dar trebuie să ținem cont și de avizul cercetătorilor. Mulțumesc. Acum revenim la uh, doamna Roitova, care va lua cuvântul în legătură cu raportul domnului De Brun. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Am votat în favoarea prelungirii perioadei de tranziție în timpul căreia statele membre pot uh, beneficia de excepții, pentru că statele membre s-au angajat să nu ceară alte excepții pentru condițiile veterinare, țin cont de situația Irlandei, Maltei uh, și altor țări care au exigențe mai mari pentru documentele pentru animalele de companie care își uh, însoțesc stăpânii. Trebuie să luptăm împotriva turbării și altor boli contagioase. Trebuie să suspendăm perioadele de tranziție uh, până la urmă pentru a merge înainte în acest domeniu. Domnul Iar. Mulțumesc, doamnă președinte. Înțeleg foarte bine interesul unor state membre care doresc prelungirea regulilor în ceea ce privește uh, importarea animalelor domestice. Trebuie ca lucrurile să rămână, rămână echilibrate um, și de data aceasta situația propusă nu este una echilibrată, de aceea m-am abținut la acest vot. Trebuie să existe o armonizare în Uniunea Europeană în interesul consumatorilor. Altfel, riscăm ca situația să nu mai fie clară dacă nu se aplică aceleași reguli în toate statele membre. Domnul Sinclair. Mulțumesc. Doamnă președinte, am votat împotriva propunerii pentru că eu sunt din Regatul Unit și avem uh, uh reguli bune în acest domeniu și nu dorim ca turbarea din Franța să ajungă în, uh, pe insula noastră. Am făcut și observa, ob, observația că propunerile făcute acum 25 de ani în sfârșit sunt aplicate. Uh, dar cetățenii uh, din uh, regiunea mea, din uh, Regatul Unit, consideră cu siguranță că politica acestui Parlament este o nebunie. Domnul Heaven, uneori considerăm că Uniunea Europeană face suficiente lucruri, că ar trebui să facă mai puțin și mai bine. Și pe de altă parte avem prevederi în legătură cu animalele de companie care pot să circule unde și acum. În statele, în statele membre există condiții uh, și prevederi diferite și statele membre au reușit să ajungă la uh, acorduri bilaterale sau multilaterale de foarte bună calitate. Dorim oare să creăm o nouă biografie uh, Uh, o nouă birocrație alături de uh, politica agricolă comună și tot felul de alte reguli din aparatul complicat al Uniunii Europene. Cu siguranță putem lăsa aceste prerogative statelor membre. First. Acum trecem la raportul Coelho. Ia mai întâi cuvântul doamna Over. Eh, tänan proua president mulle sõna Mulțumesc, doamnă președinte, încă o dată pentru faptul că mi-ați oferit cuvântul. Scopul zonei Schengen reprezintă libertatea de mișcare. Este absurd că mulți titulari ai vizelor de lungă ședere se confruntă cu astfel de restricții asupra libertății de mișcare în zona Schengen, iar persoanele care dețin vize de scurtă ședere pot circula mult mai ușor ar trebui ca într-o lună să avem să intre în vigoare codul comunitar al vizelor. Și totuși, avem interpretări diferite de la un stat la altul privind uh, drepturile fundamentale. Pe noi ne îngrijorează probleme practice cu care se vor confrunta oamenii și întârzieri, așa cum s-a întâmplat în multe state membre. Acest, uh, această chestiune este urgentă. Codul comunitar al vizelor, după cum am spus, va intra în vigoare în curând sprijin acest raport. Mulțumesc. Doamna Roitova are acum cuvântul. Doamna Roitova, sunteți în sală? Eh, Pani předsedkyně, podpořila jsem nařízení, kterým se zlepšuje boj... Mulțumesc, doamnă președinte. Eh, eu ehm, eh, sprijin această propunere E limpede că studenții, cercetătorii, oamenii de afaceri ar trebui să aibă dreptul de a circula pe teritoriul european dacă obțin vize de la un anume stat membru. Aș dori să să cer aici solidaritate europeană pentru a sprijini Cehia, care se confruntă cu uh, cu um, solicitare de viză din partea Canadei, ceea ce s-ar uh, putea extinde și la alte țări. Canada ar trebui să facă ceva privind uh, uh, legislația cu privire la acordarea azilului, care este prea permisivă. Doamna Gal are cuvântul. Propunerea care este dezbătută acum are ca scop înlesnirea circulației uh, resortisanților din țări terțe. Necesară, fiindcă unele țări nu pot emite, nu pot elibera permise de ședere în timp util sau nu aplică legislația Schengen cum trebuie. Ungaria s-a abținat, s-a abținut la vot, fiindcă noi am trans, transpus legislația în mod adecvat și uh, am dat dovadă de eficiență în ceea ce privește eliberarea permiselor de ședere. Dar trebuie să subliniem în ceea ce privește resortisanții din țări terțe vecine Uniunii Europene faptul că uh, aceștia trebuie să se bucure de dreptul de ședere pe teritoriul Uniunii Europene și de uh, mișcare și de liberă circulație la nivel european, dar pentru aceasta avem nevoie de legislație care să meargă în acest sens. Mulțumesc, doamna Harkin are cuvântul pentru raportul Indveld. Acest raport este bun, dar nu sunt de acord cu aliniatul 35 care cere uh, introducerea unei baze fiscale comune. Ni s-a spus despre aceasta că ar fi mai eficientă și că va simplifica lucrurile, dar uh, dat fiind faptul că companiile pot uh, opta să nu facă parte din acest sistem, ajungem cu un sistem complicat, deloc uh, simplu. În ceea ce privește această bază comună, ar însemna realocarea profiturilor europene în Uniunea Europeană, iar o țară ca Irlanda, care exportă foarte mult, va avea de suferit de pe urma faptului că Uh, profiturile vor veni din vânzări. Pare cam ciudat că aici, în Uniunea Europeană, avem libera circulație a bunurilor, iar dacă noi vom folosi această bază de impozitare unică, nu vom face decât să sancționăm țările exportatoare. Cred că introducerea acestei baze comune va periclita capacitatea de atragere a investițiilor la nivel european, fiindcă astfel de reguli, reguli nu se vor aplica statului membru de origine, dar printr-o formulă foarte complicată care uh, poate fi calculată abia a posteriori, vom avea de suferit în ceea ce privește atragerea de investiții străine directe. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Acum, în ceea ce uh, privește Raportul Tun în Hoșa are cuvântul domnul Cadenațchi. În primul rând, aș dori să mulțumesc um, colegei mele pentru acest raport, care reprezintă o veste foarte bună pentru creșterea economică. Sunt întru totul de acord uh, cu uh, domnia sa și în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației comunitare la nivelul Uniunii Europene. Finalizarea pieței interne este esențială pentru o economie solidă într-o perioadă de criză. Trebuie să ne folosim întru totul de potențialul pieței interne, dar pentru aceasta avem nevoie de instituții care să coopereze la nivel național și european, ceea ce înseamnă reducerea birocrației, comunicare eficientă între autorități, precum și simplificarea și armonizarea procedurilor. Toate acestea reprezintă vești bune și se referă la o transpunere rapidă a directivelor în statele membre. Trebuie să se facă mai mult în ceea ce privește comunicarea privind drepturile cetățenilor, drepturile companiilor. Avem nevoie de mai multă transparență care garantează concurența loială. Mulțumesc. Domnul Ospaskic. Pro, președinte. Oh, no, no. Mr. Ospaskic first. Mai întâi domnul Uspaci și dumneavoastră, apoi dumneavoastră veți avea cuvântul. Vă mulțumesc. Domnule, domnule raportor, dragi colegi, am votat pentru acest raport deoarece mi s-a părut că prevederile vor fi foarte utile pentru cetățeni. Însă nu avem încă o piață internă uh, cu reglementări coerente și în mod um, uniform aplicate. Indiferent de actorii de pe piață sau de natura serviciilor pe care le folosesc sau le furnizează, nu avem aceleași reguli și chiar și atunci când acestea sunt uh, um, încălcate, ar trebui ca sancțiunile să fie uniforme. Același lucru trebuie să fie valabil și pentru uh, reclamații. Putem să vedem că în 8 cazuri din 10 tribunalele naționale sau cu caracter internațional sau curțile de arbitraj Uh, nu uh, statuează așa cum trebuie. Dacă nu schimbăm nimic, uh, această situație va persista. Acum doamna Ovira are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și îmi cer scuze pentru faptul că mi-am deschis microfonul înainte să mi se dea cuvântul. Ca să avem un spațiu economic stabil și inovator, avem nevoie de o piață unică funcțională însă acest lucru nu poate să se întâmple în absența unor reguli eficiente care să fie um, aplicate um, la fel în toate statele membre. nu numai guvernele statelor membre trebuie să se implice în aplicarea uh, reglementelor, ci și parlamentele naționale. Având în vedere faptul că aceste lucruri erau înscrise în raport, am uh, votat pentru acest raport. Mulțumesc. Doamna Roitova. Doamnă președintă, Așa cum ne așteptam, toate cele trei rapoarte uh, despre piața internă au fost adoptate, însă în raportul Vontunen-Hohenstein Verzii erau împotriva uh, testării funcționării pieței interne. Ei au spus că acest lucru ar fi o avenințare pentru standardele sociale și de protecția mediului înconjurător. Știm cu toții că respectarea acestor standarde are un cost și că datorită respectării lor putem să avem un nivel de viață ridicat. Nu pot să înțeleg de ce uh, raportoarea a avut o problemă cu asta, eu însă am votat pentru. Vă mulțumesc, până la președinte. Acum se suspendă sesiunea până la orele 15.